Good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vom începe. Cu siguranță vor mai veni uh, colegi în sală, dar vrem să ne ținem de program și să nu mai pierdem timpul. Mă bucur foarte mult să coprezidez această reuniune. Îi urăm bun venit domnului comisar Thierry Breton în această reuniune comună a comisiilor noastre IMCO și ITRE. Sunt uh, bucuroasă să l-am alături de mine pe domnul Bușoi, care este președintele ITRE și care va uh, face și o scurtă introducere și uh, o scurtă încheiere la sfârșit. Din partea IMCO, acum. Știți că trăim într-o epocă digitală, avem tehnologii emergente care sunt uh, acum motoarele dezvoltării economice, vorbesc despre machine learning, uh, inteligența artificială, procese decizionale automatizate, toate oferă foarte multe ocazii, dar au și provocări și din perspectiva IMCO ne interesează foarte mult efectele și influența acestor noi tehnologii asupra pieței unice și asupra protecției consumatorului. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Vom vorbi despre armonizarea regulilor, adaptarea siguranței, uh, regulilor pentru siguranța și răspunderea pentru produse, îmbunătățirea transparenței, informarea consumatorilor. Toate aceste aspecte sunt importante dacă dorim să căpătăm încrederea consumatorilor și uh, certitudine juridică pentru companii. Îi urez așadar bun venit domnului comisar Breton la această reuniune comună și vom urmări cu atenție toate evoluțiile și tot ce va veni din partea Comisiei. Ne vom bucura să purtăm în continuare un dialog cu Comisia și cu părțile interesate pentru a avea alte inițiative legislative. O să vă spun și câteva chestiuni logistice. Domnul Breton va avea o prezentare de 15 minute și apoi vom avea întrebări prima rundă 14 întrebări din partea coordonatorilor grupurilor politice din IMCO și ITRE. Fiecare coordonator va avea două minute la dispoziție pentru întrebarea sa și comisia va răspunde în două minute. Deci vom uh, ține strâns de timpul acordat, trebuie, pentru că mai urmează o rundă de 20 de întrebări atunci membrii vor avea un minut la dispoziție pentru întrebările lor, 10 întrebări într-o rundă, într-un bloc de întrebări și apoi 10 în următorul și comisia va uh, răspunde în 5 minute și apoi vor fi declarații finale de către, din partea domnului comisar și din partea colegului meu și vom încerca să terminăm la ora 6 fix. Acestea fiind spuse, aș dori să-i ofer acum cuvântul domnului Breton pentru prezentarea sa. Domnule comisar, Vă ascultăm cu nerăbdare, vă rugăm. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri ai comisiilor ITRE și IMCO. Mă bucur foarte mult că urmează să vorbesc astăzi în fața acestor două comisii. Este o zi foarte importantă pentru noi Asta am spus și la colegiu uh, și prima mea vizită după conferința de presă a fost chiar la dumneavoastră. Este, de fapt. Dacă nu vă supărați, o să vorbesc în franceză. Aveți câteva secunde să vă puneți căștile. Văd că din ce în ce mai puțini oameni nu au nevoie de traducere din franceză, ceea ce mă face fericit. O să vă vorbesc acum despre propunerea cu care, pe care am hotărât-o azi dimineață la colegiu. Subiectul despre care vom vorbi este unul foarte important. Este vorba despre o strategie digitală pentru tot continentul european pentru anii care urmează. Există uh, trei părți despre care vom vorbi. În, prim, în primul rând, uh, strategia digitală pentru viitor, care prezintă o foaie de parcurs precisă pentru diferitele dimensiuni care uh, formează abordarea noastră. Apoi, și aceasta este o premieră, o strategie europeană pentru date, la care țin foarte mult, pentru că datele sunt uh, la baza transformării digitale care va bulversa în Uh, deceniile care urmează economia, societățile și industriile noastre. Apoi, o carte albă, o carte albă cu privire la inteligența artificială care detaliază abordarea noastră cu privire la un ecosistem de excelență și de încredere. Vă amintesc că această carte albă deschide o consultare pentru următoarele trei luni și vă doresc să participați la această consultare. Aștept uh, interacțiunea pe care o putem avea cu dumneavoastră cu ocazia acestei consultări. În primul rând, strategia pentru a forma viitorul nostru digital. După cum știți, transformările vor fi profunde și sunt generate de către tehnologiile digitale în viața de zi cu zi, în industrie și obiectivul nostru este clar, tehnologiile trebuie să fie în slujba cetățenilor și nu invers. Condițiile de lucru trebuie să fie mai sigure și nu să facem o cursă în jos. Aceste tehnologii trebuie să reflecte valorile noastre, mă refer mai ales la inteligența artificială, valorile și drepturile fundamentale. Ne uh, avem nevoie de servicii publice care să aibă infrastructuri mai securizate și apoi fie, fiecare defalcată pe uh, sectoare. De exemplu, diagnostice medicale mai rapide și mai precise. Cetățenii trebuie să aibă posibilitatea să evolueze în această lume digitală mai liber, mai sigur, indiferent de vârsta lor. Oricare ar fi genul lor, suntem foarte atenți la egalitatea, la păstrarea egalității sau oricare ar fi parcursul lor profesional. Această strategie este o ocazie formidabilă pentru Europa, pentru companiile noastre care au nevoie de un cadru care să le permită să se nască, să se dezvolte, să uh, împărtășească și să folosească aceste date pe care ele le creează și să facă concurență și să coopereze în condiții echitabile. Așadar, aș dori să vorbesc despre trei subiecte importante. În primul rând, capacitatea Europei de a deveni lider digital. Aceasta va depinde de capacitatea sa de a stăpâni tehnologiile și infrastructurile cheie. Este vorba despre suveranitate tehnologică la urmă urmei și țin foarte mult la asta. Pentru asta va trebui să investim împreună și statele membre și Uniunea și industriile în domeniile uh, conectivității, 6G, după 5G, supercalculatoarele sau tehnologiile cuantice. Programul Europa Digitală trebuie, digitală trebuie să fie la înălțimea ambițiilor noastre și pentru asta contez pe dumneavoastră, pe Parlament. Și sper că propunerea vă va parveni în curând. Apoi, cooperarea în materie de securitate cibernetică este calea care urmează ca să ne îmbunătățim capacitățile de a răspunde la atacuri pentru a ne securiza infrastructurile Uh, vom vedea și în cazul 5 și 6G și vom vedea către sfârșitul anului uh, cum vor face cu această strategie pentru securitatea cibernetică. Și în ceea ce privește platformele, nu putem să acceptăm uh, o situație în care anumite platforme pun în pericol democrațiile noastre, societățile noastre și egalitatea și deschiderea piețelor și te le spun clar uh, deținătorilor acestor platforme că acest lucru trebuie să se schimbe și se va schimba. Platformele trebuie să se adapteze la Europa și nu invers. Și firește că în acest sens vom și acționa. Acesta este și calea pe care merge Digital Services Act, pe care o uh, lege pe care o pregătim pentru sfârșitul anului care prevede responsabilități mai clare ale platformelor uh, pentru anumite conținuturi pe care le găzduiesc acolo, care pot fi uneori ilicite. Um, vom uh, ține cont mai mult de posibilitatea de a avea o reglementare ex ante pentru a putea controla puterea de piață a anumitor platforme care au devenit niște gatekeeper, niște păzitori la intrarea pe piață. Deja există astfel de probleme în ceea ce privește buna funcționare a pieței, pieței interne. În ceea ce privește strategia cu privire la date, nu putem să ne gândim la inteligența artificială fără a avea o abordare globală cu privire la date de 10 ani ne-am dat seama care este impactul datelor, mai ales datelor personale, asupra vieților noastre. Și ne-am dat seama că această ascensiune a marilor platforme nu este una europeană, este, este vorba despre platforme care se nasc în China, în Statele Unite. O să vă spun cu foarte multă sinceritate și chiar cu modestie și vorbesc în calitate de fost inginer. Aceste tehnologii care s-au lansat acum 10-15 ani sunt tehnologii cu foarte puțină sofisticare. Este vorba despre o tehnologie simplă, de bază. au fost construite astfel aceste platforme și s-au dezvoltat cum s-au dezvoltat, pentru că oferă un acces foarte mare unor, uh, unui număr foarte mare de clienți care au generat ei înșiși aceste date personale care sunt folosite de platforme în condiții mai mult sau mai puțin discutabile. Și așa, și noi am acționat, am reacționat în, cu, cu GDPR, felicitări Parlamentului, uh, și iată, am văzut născându-se aceste platforme și intrând în ascensiune și mi se pare că am pierdut această primă bătălie cu ele. Este vorba despre situația de acum 10-12 ani, este destul de recent uh, și aceste platforme au modificat felul în care comunicăm, felul în care consumăm Uh, și le modifică în continuare. Există chiar un impact sistemic asupra democrațiilor noastre. Dar există un nou val, valul datelor, care nu mai sunt personale, ci date care sunt industriale în sens larg. Este vorba despre date Uh, tocmai vorbeam despre 5D, emise de toate aceste obiecte conectate, interconectate, ceea ce numim uh, internetul obiectelor. În 2030 vom avea 500 de miliarde de obiecte conectate, fiecare dintre acestea uh, interacționează cu celelalte obiecte conectate și vă dați seama că este vorba despre o miză foarte mare. Este adevărat și în domeniul, e valabil și în domeniul sănătății, și în uzine, și în mobilitate, în toate activitățile umane și asta toate vor, astea toate vor fi făcute posibile și de mobilizarea 5G. Astăzi ne aflăm în fața acestui val imens de date cu care ne confruntăm acum și am mai spus-o de multe ori încă de, de când uh, am, uh, am mai spus-o și încă de, de când există umanitatea am uh, creat uh, uh, foarte multe date și din ce în ce mai mult uh, în lume datele se vor crea și uh, Europa are un avantaj pentru că în Europa avem cea mai dezvoltată bază industrială și aceste date provin tocmai din exploatarea acestei baze industriale, um, mai ales având în vedere și uh, ascensiunea acestor noi tehnologii și mobilizarea 5G și inclusiv uh, aplicarea uh, aplicațiilor, în ceea ce privește aplicațiile inteligenței artificiale care pot să fie create dar trebuie să avem infrastructuri care să permită asta, ele încă nu există, trebuie să pilotăm uh, aceste, aceste platforme care să uh, adăpostească date industriale. Este foarte greu de făcut acest lucru, uh, este nevoie de securitate, de, de a consolida aceste platforme și încep, încercăm să facem acest lucru uh, la, uh, pe tot continentul și tocmai de aceea am anunțat azi dimineață că Comisia este pregătită să investească 2 miliarde de euro într-un proiect al unei alianțe a platformelor și a, pentru cloud, care să aibă un pilon pentru întreprinderi, pentru ca această alianță să poată uh, să își uh, ia zborul. Cloud to Edge s-ar numi. Um, și avem nevoie și de platforme care să fie pentru serviciile publice, Europa Serviciilor. Apoi, carte albă cu privire la inteligența artificială. Uh, vreau să vă felicit pentru că mulți dintre dumneavoastră ați fost foarte activi, uh, um, s-au alimentat propunerile comisiei tocmai din documentele pe care ni le-ați trimis dumneavoastră, ne-am inspirat foarte mult din, din ele. și dorim să avem structuri care să redea încrederea cetățenilor noștri. Este foarte important acest lucru și există valori la care ținem foarte mult în ceea ce privește folosirea acestor algoritmi. Trebuie ca aceștia să reflecte ansamblul valorilor construite an după an și care formează Europa fie că este vorba de etică, de egalitatea de gen. Este vorba despre un corpus întreg de valori al nostru care trebuie să fie reflectat în aceste noi tehnologii. Vom defini uh, aplicații care sunt uh, riscante sau de risc înalt pentru a ști unde trebuie să intervenim. Uh, um, există aplicații ale inteligenței artificiale, de exemplu, în uh, domeniul uh, uh, chirurgiei, în medicină, se pot face operații la nivel înalt. Uh, deci sunt foarte utile acestea, dar trebuie să vedem că trebuie să fie compatibile cu valorile noastre, pentru că au existat furturi de date, trebuie, că, trebuie să vedem dacă sunt uh, date care au fost calculate, care au fost calibrate și așa mai departe. Tocmai uh, de aceea vrem să propunem pentru anumiți uh, algoritmi, eventual algoritmi care ar putea să vină din alte, de pe alte continente, trebuie să uh, vedem dacă este vorba despre date unde avem un cuvânt de spus. Există date care sunt mai puțin critice. De exemplu, putem avea o propunere de etichetare pentru a defini despre ce este vorba într-un uh, anumit algoritm, de exemplu. Doresc să adaug că mai ales atunci când este vorba despre reglementarea exante, uh, aici vom ține cont de tot ce ne spuneți și în acest Digital Services Act dorim să vedem un cadru legislativ uh, pe care să, în care să introducem reglementări împreună cu dumneavoastră. Uh, mi-a spus 15 minute, uite, am terminat cu 15 secunde mai devreme. Mulțumesc, domnule comisar, putem să deschidem acum prima rundă de întrebări și răspunsuri. Primul vorbitor de pe listă este domnul Schwab, coordonar din partea PPE. Aveți două minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Înainte de toate vreau să vă spun că grupul PPE salut această propunere a Comisiei atât de ambițioasă și holistică referitor la inteligența artificială și la date. Cred că scoateți în evidență pe bună dreptate că nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru a ne asigura că cetățenii au încredere în tehnologia digitală. Cu toții folosim între timp uh, numeroase dispozitive, însă în ultimii ani încrederea a fost erodată în multe privințe. Și cred că propunerile comisiei incluse în strategia dumneavoastră vor putea recâștiga încrederea cetățenilor. Lucruri de care au nevoie cetățenii, mai ales dacă ne gândim la saltul tehnologic pe care trebuie să-l facă. Uniunea Europeană când vine vorba de acest salt tehnologi- tehnologic, trebuie să poată tragă un folos economic pentru toți cetățenii tineri sau în vârstă. E important să ne găsim o proprie cale, să nu urmăm nici China, a cărei cale nu știu cum aș putea să o definesc, nici Statele Unite, să alegem o a treia cală europeană. Iată de ce aici vreau să scot în evidență două, trei elemente din propunerea dumneavoastră. Mi se pare corect ca ce privește utilizatorii și diferitele oferte folosite de cetățeni să trecem la o evaluare exantă, pentru că în ultimii 10 ani am constatat că în ce privește concurența, în urma evaluărilor expost, am constatat că eh, concurența s-a distorsionat atât de mult încât întreprinderile europene inovatoare nici măcar nu au avut să o șansă. Iată de ce trebuie să reglementăm cât e nevoie și să ne asigurăm că Europa poate trage foloase economice de pe urma acestei revoluții tehnologice și că cetățenii nu pierd încrederea în tehnologie. Vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect legat de piața internă. Doamnă președinte, cred că mai am încă timp la dispoziție. Vreau să vă întreb, domnule comisar, cum ne putem asigura că piața internă cu 27 de state membre să fie structurată astfel încât încât toți membrii, toți participanții pe această piață internă să aibă șansa de a profita de pe marea prăjitură a dezvoltării economice. Să ne asigurăm că toate căile rămân deschise la nivel digital, în ce privește mai ales serviciile, care sunt foarte importante pentru sectorul digital. Și cu aceasta îmi voi încheia intervenția. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Schwab, domnule Breton. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Schwab, pentru întrebarea dumneavoastră. Am uh, să rețin două dimensiuni ale întrebării dumneavoastră. În primul rând, încrederea. Ce facem pentru a crea un context de încredere? Aveți dreptate. Nu e vorba de a reglementa înainte, de a avea aplicațiile. Ar fi un pic periculos, pentru că mm, nu putem reglementa de dinainte, ori uh, deocamdată nu avem nimic exante. Avem două idei în această prezentare, două mm, dimensiuni, cea referitoare la datele cu caracter personal, tot ce vedem astăzi – da, e adevărat că suntem în întârziere la acest uh, capitol și în acest sens vom, facem o, vom face o reglementare de certificare pentru toată lumea, nu vor exista discriminări la acest capitol. Așa că e important să ne asigurăm că tot ce privește viața privată, tot ce este important pentru algoritmi uh, este reflectat uh, așa cum trebuie. În continuare, în al doilea rând, avantajul pe care îl avem noi în Europa față de toate celelalte continente, iată de ce spuneam că bătălia industrială începe acum, pentru că aici se va crea plus valoare. Toată lumea va dori să vină aici, iată de ce este important ca întreprinderile noastre să fie cele care profită înainte de toate și în acest sens trebuie să definim un cadru, un cadru de reglementare astfel încât toate datele generate în funcție de sector și în funcție de lanțul valoric al întreprinderilor, fie că e vorba de întreprinderi din sectorul aeronautic, din sectorul um, automobilistic, de industria farmaceutică, finanțe, care au propriile platforme, cu propriile aplicații deja care funcționează la nivel transfrontalier. E E important să creăm această piață unică a datelor, a datelor cu caracter industrial știm uh, cum stau lucrurile cu tatele cu caracter personal, mai ales având în vedere disparitățile care există la nivel personal, lucruri de unde, care, face, uh, care se află și la baza puterii noastre în Europa. Urmează acum domnul Christian Edler pentru PPE, Edler, îmi cer scuze, pentru PPE la ITRE. Vă mulțumesc, uh, domnule comisar. Înainte de toate, vreau să vă spun că PP-ul vă sprijină de plin. Ați promis uh, o abordare ambițioasă și cred că v-ați ridicat la înălțimea așteptărilor. Aș vrea, în calitate de coordonator, să mă concentrez pe contextul interinstituțional și pe anii care vin. Din punct de vedere practic, ce ar trebui să obțineți? Pe de o parte avem un cadru de reglementare, după care avem um, aspectul legat de buget și um, accesul pe piața statelor membre. Din câte am înțeles eu, dacă vrem să ne menținem uh, nivelul ambițiilor, trebuie să creăm un nou cadru interinstituțional pentru acest an. Și am să vă dau un exemplu. V-ați referit pe bună dreptate la strategia pentru date, însă ce facem noi uh, în Europa cu datele noastre în ce privește bugetul european? Uh, Deocamdată nu s-a decis nimic. Comisia a avut o poziție deschisă. Ori recent ni s-a spus că ar putea să facă obiectul unei nuanțări, oricum ar trebui să facă obiectul unor negocieri până la finele acestui an. Cum putem cele trei instituții să ne asigurăm că ne ridicăm la înălțimea acestor ambiții din domeniu? Același lucru se aplică și bugetului. Avem trei bugete bugetul pentru Europa Digitală, Orizont Europa și bugetul pentru cercetare în domeniul securității. Întrebarea e dacă n-am fixat prioritățile potrivite, pentru că avem multe noi ambiții, însă nu avem uh, finanțare. Cum le spunem statelor membre că aceste priorități se încadrează la buget, mai ales dacă tot negociem CFM-ul. Pentru că am văzut că multe state membre uh, își doresc un buget uh, pe care am putea să-l cheltuim de mai multe ori. Domnul Timmermans, de altfel, pentru Pactul Ecologic European, dumneavoastră, pentru strategia digitală, după care avem programele deja negociate. Ce părere aveți așadar despre arhitectura la nivel interinstituțional și ce putem face până la finele acestui an? Domnul Breton. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Eller. Aveți dreptate. E nevoie să avem uh, mijloace pentru a putea realiza aceste ambiții. Înainte de toate, vreau să vă spun că ambițiile noastre sunt clare, există și lucru și mai important, e important să avem cu toții convingerea că avem mijloacele la dispoziție de a fi activ și ofensiv în ce privește înfruntarea acestui val care se deschide înaintea noastră. E important să ne bazăm pe realitatea din uh, realitatea economică și realitatea industrială din Europa la ora actuală, pe care o cunosc foarte bine. Bineînțeles, trebuie să avem mijloacele necesare la dispoziție. Acum, în ce privește definirea și crearea de platforme care să nu fie platforme deschise, ci platforme securizate pentru date. Vorbeam de undeva la 2 miliarde care ar fi necesare, lucru care s-a realizat de altfel cu succes în domeniul bateriilor pentru a crea alianțe. Avem uh, mijloacele trebuie să procedăm foarte repede. Știm că există bani uh, disponibili în diferite programe pe care îi putem mobiliza Cred că putem face acest lucru dacă ne ajutați să avem un buget, un buget propus, uh, de altfel, nu un buget redus, uh, precum cel care va fi dezbătut în orele și zilele care urmează. Am putea mobiliza un alt uh, fond pentru tehnologiile duale, am lucrat deja în ce privește tehnologiile cuantice de criptare. Cred că în ce privește cadrul bugetar existent cu ce s-a alocat deja, am putea mobiliza aproape 2 miliarde pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna Cristel Schaldemose, coordonator pentru și de la IMCO. Tak for det her, Breton. Uh, Tak for uh, et uh, spændende oplæg, og i øvrigt også uh, Eh, Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră atât de interesantă și pentru ideile dumneavoastră atât de pertinente și atât de interesante. Nu am reușit să parcurg întreaga carte albă și conținutul acestea. Mi se pare însă pozitiv că într-o etapă inițială ehm, a activității dumneavoastră ne-ați prezentat deja aceste inițiative și mi se pare foarte bine pentru că avem nevoie ca Europa să fie întărită mai puternică după această transformare digitală. Dar, bineînțeles, transformarea digitală vine mână în mână și cu o serie de îngrijorări, pentru că presupune anumite provocări. Mi se pare că dumneavoastră vă concentrați foarte mult pe industrie. Toate posibilitățile de care trebuie să beneficieze întreprinderile și industria. Dar dumneavoastră ne puteți promite că această transformare digitală nu va duce la o dereglementare a pieței unice, care în cele din urmă va fi în defavoarea consumatorilor. Aceste încercări de a crea un cadru uniform pe piața unică poate în cele din urmă nu face altceva decât uh, să elimine norme de reglementare. Eu sper că dumneavoastră uh, să aveți mână forte și să reglementați acolo unde e necesar și când va fi nevoie. Cât de repede își vor da seama oare cetățenii uh, referitor la felul în care se um, produce această transformare digitală în viața lor, pentru că vor putea folosi mai multe aparate care funcționează cu inteligența artificială, pentru că aparatele vor începe să ia decizii în mod autonom. Cum credeți că cetățenii își vor da seama de transformările digitale? Sper să ne puteți da un răspuns concret și noi de la S și D ne aflăm la dispoziția dumneavoastră și vom colabora cu dumneavoastră pentru a avea o tranziție digitală care să fie în avantajul cetățenilor, consumatorilor și întreprinderilor. Vă mulțumesc, domnule Bruton, aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Șaldemoze! Întrebarea dumneavoastră e una fundamentală și vreau să vă spun că am dezbătut uh, acest lucru intens în această dimineață la colegiu. Trebuie să existe, bineînțeles, o dimensiune socială, cât și o dimensiune de pregătire în acest program, pentru că aveți dreptate, această transformare digitală care urmează, bineînțeles, nu se va, petru- nu se va mm, derula în doi ani. E un proces profund care va presupune timp. Avem așadar timp, dar și obligația de a ne pregăti de îndată pentru ca această transformare să fie în avantajul tuturor și nimeni să nu fie lăsat deoparte. Există un aspect care mă interesează foarte mult și asupra care ne-am oprit îndelungat, și anume riscul de a evita deteriorarea la nivelul cadrului de reglementare al pieței interne. Uh, Există persoane care critică Uniunea Europeană pentru că, după părerea lor, uh, există prea multe norme, dar e și um, unul din aturile noastre. Așa că nu uh, e nevoie neapărat de a uh, începe acum să formițăm acest, acest eșafodaj pe care l-am clădit. Acesta va rămâne, mai ales pentru acele platforme care vor oferi servicii, pentru a veni în ajutorul acelor care poate vor fi angajați sau antreprenori, vor lua inițiative în domeniu. Aspecte și întrebări care deja au fost abordate în cartea noastră albă. Iată de ce propunem un cadru de reglementare la nivel european. Se dorește a fi armonizat, bineînțeles, pentru că apariția acestor platforme, dacă lucrăm bine, ne permite să accelerăm piața internă și nu să o deteriorăm. Noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a accelera piața internă, conservând totalitatea valorilor noastre. Vă mulțumesc, domnule Breton. Urmează doamna Patricia Toia, coordonator SND la ITRE. Mulțumesc! Câteva secunde pentru a vă spune, domnule comisar, că am apreciat în mod deosebit răspunsul dumneavoastră pentru Mark Zuckerberg, un răspuns în stilul dumneavoastră foarte clar, fără jumătăți de măsură, pentru a atrage atenția asupra necesității de a introduce o schemă și fiscală și legală pentru a îi trage la răspundere pe acești domni care încearcă tot timpul să eludeze răspunderile fiscale, ca să nu mai vorbim de cele juridice care le corespund. Europa a fost în stare și o va face și pe viitor să creeze un cadru de reglementare normativ pentru a apăra uh, siguranța, intimitatea, confidențialitatea, dar cred că acum a venit momentul și din câte am înțeles din strategia dumneavoastră, să trecem la o etapă de mari investiții, să mergem dincolo de cadrul normativ, să facem investiții de amploare în sectoarele digitale, pentru că la ora, la ora actuală noi uh, nu deținem infrastructurile principale. De pildă, infrastructurile naționale critice sunt construite în afara Uniunii Europene, când vine vorba de pildă de centrele de gestionare a datelor, lucruri care ridică probleme când vine vorba de securitate sau de răspunderea democratică. E nevoie așadar să investim considerabil, pentru că în caz contrar ne vom transforma într-o piață de consum cu o capacitate redusă de uh, producție și de a impune regulile noastre. Așa că vă întreb, Credeți că am putea construi un fel de trust public pentru datele europene? Există posibilitatea care de fapt ne obligă să avem uh, infrastructuri proprii europene, poate cu tehnologii diferențiate, cum ar fi blockchain sau mai știu eu ce, pentru a nu avea mari centrale de prelucrare a datelor și pentru ca în acest fel, dincolo de um, valorificarea economică a datelor, să le valorificăm și pentru public. Mă gândesc de pildă la sănătatea publică, să avem o bază de dată europene, europeană, îmi cer scuze, pentru a le permite cetățenilor să profite de pe urma datele lor, uh, lor, pentru că tehnologia există pentru a asigura anonimatul, păstrarea confidențialității, pentru că în acest fel să valorificăm atât din punct de vedere economic cât și democratic aceste tehnologii. Mulțumesc! Domnule Breton, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumesc, în primul rând, câteva idei. E foarte important să avem acest spațiu comun care să poată fi folosit de cât mai mulți cetățeni și eh, mai ales când vine vorba de datele publice. Spațiul public e un rezervor imens de date. Bineînțeles, aceste date trebuie să fie mm, să aibă un caracter anonim, dar trebuie să fie la dispoziția cetățenilor noștri, întreprinderilor, startup-urilor, IMM-urilor, pentru că e o sursă importantă pentru inovare și facem tot ce ne stăm putință pentru a valorifica aceste date. În ceea ce privește acest spațiu comun de date, care se va regăsi în toate sectoarele, mă gândesc de pildă la uh, sectorul uh, automobilistic. Bineînțeles, e un sector industrial care va genera multe date, unele deosebit uh, de uh, confidențiale pentru că sunt uh, țin de secretul industrial, altele care vor fi împărțite cu sectorul, de pildă date care țin de întreținerea autovehiculelor, cam toată lumea se confruntă cu aceleași probleme, deci datele pot fi um, comunicate. Totul trebuie organizat prin intermediul unor structuri de guvernanță care se regăsesc în propunerea făcută astăzi și Bineînțeles, în acest sens a fi nevoie de un cadru de reglementare adecvat. Ați spus de asemenea că va fi necesar uh, să facem mari investiții, aveți dreptate pentru proiecte de amploare. Vom vorbi de ce putem face, pe de o parte, pentru spațiul public, Este o inițiativă între statele membre și comisie care ne permite să folosim uh, eforturile noastre pentru interesul opiniei publice, vom avea o structură publică de stocare în cloud, după care să avem și o dimensiune pentru spațiul privat. E vorba de proiecte de amploare care trebuie să fie deja prin definiție europene și să nu mai fie naționale pentru a reflecta ambițiile noastre. Mulțumesc, domnul Morten Lockergaard de la Renew, coordonator la IMCO, vă rog. And thank you very much, uh, Commissioner, for your great work. And... Mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar. Uh, voi continua în limba daneză. Mulțumesc din nou. glade for, at man Mulțumesc din nou, domnule comisar. La Renew avem un anumit punct de vedere care se reflectă foarte bine în propunerea dumneavoastră. Mi se pare foarte constructivă și foarte pozitivă în această temă pe care o tratăm. Ne-a plăcut foarte mult faptul că comisia a fost atât de ambițioasă și uh, vă mulțumesc că ați, uh, trimis, ați ținut cont de documentul nostru intern. Colegii de la SND au spus că trebuie să evităm o dereglementare foarte puternică. Însă întrebarea mea merge în sens contrar. N-ar trebui oare să profităm de experiența pe care o avem și de legislația deja în vigoare, de exemplu GDPR, care a fost un regulament pionier și care a impus normele Uniunii Europene peste tot în lume? Din nefericire, există și consecințe mai puțin satisfăcătoare pentru micile întreprinderi, lucru pe care îl vedem mai ales în țara mea de origine, în Danemarca. Cum veți garanta că IMM-urile nu vor fi asfixiate de toate aceste norme noi? Le dăm acces posibilită- uh, uh, uh, posibilităților inteligenței artificiale, dar nu trebuie să le și sufocăm. Mulțumesc! Monsieur Breton. Merci, euh, monsieur le garde de votre, de votre... Mulțumesc, domnule Lockegaard, pentru întrebarea dumneavoastră. Aș dori să vă spun, înainte să încep, o să fiu, uh, o să mă bazez pe fapte și o să lupt împotriva fenomenului fake news. Există foarte multe știri false despre o Europa slăbită care nu face față provocărilor. Nu este adevărat. O să folosesc împreună cu dumneavoastră și colegiul toate mijloacele uh, pentru că nu este uh, corect să spunem că Europa este în întârziere în multe domenii. Toată lumea trebuie să beneficieze de pe urma noilor norme, mai ales IMM-urile. Nu este vorba despre o povară administrativă suplimentară. Știu ce s-a întâmplat cu GDPR, într-adevăr, anumite IMM-uri au suferit un pic, dar trebuie să păstrăm spiritul normelor respective um, există într-adevăr o metodă uh, mutualizată de a lucra pentru că este mai ușor așa pentru IMM-uri, Toată lumea trebuie să, să beneficieze de pe urma protecției datelor personale, inclusiv salariații unor IMM-uri. Trebuie să ne adaptăm, să creăm o forță pentru aceste întreprinderi și nu o constrângere și să le permitem să beneficieze de toate aceste activități. De a lucra mai mult cu lanțuri de valori sectoriale foarte ample și Uh, toți acești algoritmi a inteligenței artificiale care vor permite uh, crearea unor noi servicii, unor noi produse, o îmbunătățire a protecției datelor, ele toate trebuie să fie în beneficiul uh, lucrătorilor și întreprinderilor. Um, deci trebuie neapărat să ne bazăm pe această experiență despre care vorbiți pentru ca toată lumea să poată participa da, avem această perspectivă a trecutului în minte, după cum spuneați, și da, multă lume mi-a vorbit despre această, această povară uh, a, a administrativă și o să ajutăm aceste, aceste IMM-uri, cele din țara dumneavoastră la care vă refereați, și o să le ajutăm pentru a le ușura sarcina. Doamna Martina Dlabaiova are cuvântul acum din partea Renew, coordonator la IDA. Uh, Vă mulțumesc. Domnule comisar, văd că sunteți mulțumit. Ehm, puneți pe masă ceva concret. Lansați eh, ceea ce este efectiv eh, viitorul eh, digital al Europei, dar mă tem că abia în continuare ne așteaptă adevăratele eforturi. E vorba de a găsi resurse bugetare, a obține sprijinul statelor membre în favoarea acestei viziuni să vedem ce strategie aveți în acest sens, uh, să vedem uh, dacă există un studiu de impact și să punem la punct uh, dispoziții legale doar acolo unde este necesar, fără suprareglementare. M-am uitat pe toate aceste trei documente Uh, cred că voi adormi citindu-le de seară și cu toții vom face același lucru cu siguranță, dar voiam să vă întreb dacă am putea să intrăm în detalii privind regulamentul, privind uh, datele. Uh, cum ne asigurăm noi că în Europa vom dezvolta tehnologiile și platformele care să ne ajute să profităm de șansa datelor industriale? Trebuie să acționăm rapid. Aș dori să ne spuneți Mâine vom face acest lucru. Apoi vom face acest lucru. Deci aș vrea să avem niște pași concreți, să nu pierdem vremea. În ceea ce vrește uh, șansele aduse de datele industriale, toată lumea o spune, dar să nu uităm că nu putem să separăm uh, IMM-urile din această ecuație. Chiar dacă suntem uh, comisii diferite, suntem pe aceeași lungime de, um, de undă, nu trebuie să continuăm să vorbim la modul general. IMM-urile au nevoie de date, uh, lucrează cu date, le exploatează și poate că unele dintre IMM-urile noastre vor deveni noile uh, povești de succes la nivel mondial. Deci, întrebarea este, cum, este, cum ne asigurăm că tot mai multe IMM-uri sunt implicate în acest proiect? Și cum facem ca strategia să le fie accesibilă? Vreau punctual, 1, 2, 3, ce vom face începând de mâine dimineață? Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Breton! Merci. Mulțumesc, doamna Dlabaiova, pentru întrebarea dumneavoastră. Sper că veți citi acest document cu plăcere și sper că nu vă va adormi, ci din potrivă. Este cam dens, recunosc, dar totuși este... Se prezintă aici o urgență, trebuie să acționăm. fiecare stat membru are o părere diferită, experiență diferită și uh, tocmai de aceea am început uh, așa de devreme, pentru că există încă și alte inițiative, unele dintre ele foarte, foarte bogate și trebuie ca toate statele membre să se regăsească în aceste strategii și toate trebuie să uh, beneficieze de pe urma lor. Um, este nevoie de mijloace, într-adevăr. Ehm, este nevoie de, de buget. Trebuie să uh, conservăm deja resursele pe care le avem. Dar există aceste platforme uh, complementare uh, care trebuie să fie lansate imediat, pot să fie lansate imediat. Uh, Uh, și um, trebuie să formăm aceste prime uh, pietre de temelie tehnologice care, care există deja și care trebuie să fie exploatate și care vor fi baza uh, vorbeam despre acea alianță mai devreme, trebuie să ne organizăm și uh, sper că o parte din buget, uh, trebuie să vedem de unde îl luăm, dacă ne luptăm împreună pentru un buget adecvat, știm că o veți face împreună cu noi, că este rolul dumneavoastră, vom putea să lansăm strategiile încă de la, uh, de la începutul anului viitor. Uh, și celelalte continente se vor, se vor alinia la, la nivelul pe care îl vom fi creat noi. Și astfel vom putea crea îmbunătățiri care vor servi întregului lanț de valori, lanț valoric, inclusiv IMM-urilor de care sunteți uh, atât de atașați. Domnul Paolo Borchia urmează acum din partea ID, coordonator IT. Gente, la digitalizare ormai... Mulțumesc, domnule comisar. Digitalizarea duce, desigur, la un fel de război rece în Europa. Ehm, pentru că cei din afară încearcă să ne acapereze uh, domnul uh, comunicațiilor. Asta s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, timp în care rețeaua s-a tot extins, iar noi am rămas adormiți. Haideți să vedem uh, care au fost uh, ultimele întâlniri cu Mark Zuckerberg. Rezultatul este salutar, dar uh, clar sectorul digital va reflecta um, măsurile luate. Cred că este răspunderea ITRE de a găsi uneltele necesare pentru a ne proteja spațiul digital. Iar aceste instrumente trebuie însoțite de măsuri auxiliare potrivite pentru a combate această invazie a concurenților din afara Europei care pătrund în spațiul nostru digital. Deci este necesar să luptăm pentru 5G, iar Comisia a luat pașii adecvați. Eu cred că este important de subliniat faptul că nu avem suficientă finanțare pentru a ne recâștiga avantajul tehnologic. Strategia pentru Europa digitală trebuie echipată cu uneltele potrivite și cu finanțele potrivite pentru ca noi să ne putem crea un ecosistem uh, potrivit, poate cu scutiri uh, de impozit. Ce planuri aveți pentru crearea unui sistem uh, tehnologic uh, digital la nivel european pentru a contracara acești uriași uh, din afara Europei? Merci, M. Borșa, pentru votre question. Mulțumesc, domnule Borchia, pentru întrebarea dumneavoastră. Obiectivul comisiei este să creeze un ecosistem care să fie în serviciul acestei industrii care va aduce și ea inovare, de productivitate și așa mai departe. Trebuie să vedem cine va crea această inovare și această productivitate și cine poate să beneficieze de pe urma normelor. Deci trebuie să oferim industriei anumite norme, instrumente și fie că este vorba de est sau de vest, toată lumea va veni aici, pentru că aici există primele disponibilități. De aceea am spus că se prezintă o urgență și uh, trebuie ca toată lumea să beneficieze de pe urma acestei uh, acestor noi norme, inclusiv cele vechi, deja existente, toată lumea va putea să colaboreze și vor putea să o facă în semestrul care urmează. De aceea am avut această ambiție de a crea acest ecosistem care Uh, să nu se bazeze atât de mult pe date personale, pentru că acolo algoritmii se bazează mai mult pe date personale, după cum v-ați dat seama și dumneavoastră. Un algoritm uh, care definește molecule și face simulări uh, în domeniul biochimiei nu se compară cu algoritmii care folosesc datele personale. Deci trebuie să întărim acest lanț valoric Uh, și pentru asta trebuie să construim într-adevăr această infrastructură, știm ce trebuie făcut, avem mijloacele necesare de a face lucru, acest lucru în uh, domeniul public și putem să transferăm apoi aceste, uh, aceste instrumente industriilor pentru ca acestea să își definească algoritmii. Este vorba despre un cadru, despre o dinamică permanentă care va permite Europei să își păstreze locul de lider în, uh, în aceste domenii și să îl poarte cu succes această bătălie. Mulțumesc, domnule comisar. Doamna Virginie Jorun urmează la cuvânt. Mulțumesc. Domnule comisar, v-am ascultat cu interes și ați vorbit despre principalele probleme din domeniul digital. Uh, Europa nu a reușit să acționeze uh, pentru ca giganții digitali să plătească impozite. Guvernul francez a uh, propus o taxă de 3% pe cifra de afaceri a întreprinderilor tehnologice, uh, dar uh, aceste GAFA, acești giganți, plătesc oricum mult mai, pu- mai puțin decât firmele franceze. Cum pot IMM-urile și startup-urile europene să continue să supraviețuiască într-o, într, -o, asemenea situație de concurență neloială? Este surprinzător că nu avem noi campionii noștri europeni în sectorul digital. Această taxă de 3% am pus-o noi în vreme ce Donald Trump a uh, taxat cu 2,4 miliarde produse alimentare franceze. Um, după părerea mea, este vorba despre o frângere pentru Franța și pentru Europa. Ați menționat foarte recent că dacă nu se încheie niciun acord la OCDE, atunci uh, Uniunea Europeană va aplica propria taxă giganților uh, tehnologici. Dar uite că țări precum Irlanda sau Suedia nu au reușit să cadă de acord asupra unei asemenea taxe. Considerați că o asemenea taxă este fezabilă la nivel european și cum o veți pregăti? În al doilea rând, cum ne asigurăm că Uniunea Europeană uh, uh, va răspunde la fel uh, Statelor Unite pentru taxele vamale impuse. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Lucrurile sunt cât se poate declare. Astăzi vorbim despre, adică la nivelul OCDE, despre această propunere de taxe la nivelul a 54 de țări. Mă bucur să văd că discuțiile evoluează bine, toată lumea aproape că este de acord, mai ales țările europene, dar aveți uh, dreptate. Statele Unite nu s-au alăturat acestui acord care se prefigurează în cadrul OCDE. Firește că mai rămâne de discutat, dar nu se poate vorbi despre o bază voluntară pentru impunerea acestui impozit. Trebuie să fie vorba despre o taxă obligatorie, așa ca orice impozit. Am spus foarte clar că dacă nu există acord la nivelul OCDE, dar statele membre UE uh, sunt de acord, o să mergem mai departe cu acest acord la nivelul Uniunii. Este foarte clar și sperăm din nou că vom uh, putea să extindem acest lucru dincolo de frontierele noastre și mi se pare că unul dintre, una dintre țările la care, despre care vorbeați și care mi este foarte dragă a dat tonul pentru această, uh, pentru această taxă și mi se pare că este chiar data limită la negocierile din OCDE. Deci, iată. Mulțumesc, domnul Marcel Colaia, IMCO, din partea grupului Verzilor. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru participarea la reuniunea noastră în această zi foarte ocupată când ați uh, eliberat aceste trei documente strategice. În privința acestora, mai, al, mai ales uh, Cartea Albă privind inteligența artificială, care acordă o atenție specială calității datelor, care vor trebui să respecte drepturile fundamentale, precum și confidențialitatea, confidențialitatea datelor, eu cred că este o măsură pe care grupul nostru o Uh, salută. V-aș întreba dacă considerați că tehnologie de moderare a conținutului ca fiind aplicații de risc înalt, care trebuie să respecte asemenea obligații pentru a se evita efecte nedorite, cum ar fi uh, discriminare rațială sau discriminare de gen. sau orice altfel de discriminare, de exemplu împotriva minorităților sau uh, în ceea ce vrește strategia digitală. Uh, când ați fost uh, audiat în calitate de comisar desemnat, v-ați angajat clar să nu puneți la îndoială regimul privind răspunderea civilă pentru platformele digitale. Acum însă vedem că solicitați o consolidare a responsabilității platformei. Întrebarea este, ne puteți explica cum vă veți asigura că există măsuri de siguranță uh, uh, pentru a preveni uh, ștergerea de date? Merci, monsieur pour votre... Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. rețin două elemente importante din uh, intervenția dumneavoastră. Înainte de toate, urmărirea, monitorizarea anumitor conținuturi de către platforme. Există reguli foarte stricte referitoare la categorii punctuale, le cunoașteți foarte bine, doar lucrați cu acestea, e vorba de tot ce vizează copiii, pedopornografia, conținutul cu caracter terorist, uh, iată, lucruri foarte bine încadrate, referitor la care există obligații clare. Am constatat și eu că anumite platforme au introdus algoritmi animați de inteligență artificială care pot controla destul de precis aceste categorii aceste categorii care, prin definiție, sunt uh, considerate ca fiind uh, în afara legii. Există obligații deja fără caracter, există norme fără caracter obligatoriu în acest sens după cum știți, a durat destul de mult. Am făcut încercări deja de acum 3-4 ani pentru a vedea cât de bine vor funcționa aceste tehnologii. Bineînțeles, e imposibil să facem o monitorizare globală a tuturor conținuturilor. E bine să lăsăm acest lucru clar de la bun început, însă e clar că există la ora actuală mijloace de verificare mult mai eficace decât uh, cele care existau până acum. În ce privește obligațiile sistemice pentru platforme, fără a pune însă sub semnul întrebării obligația generală de răspundere, lucru care se regăsește oricum în directiva privind comerțul electronic. Iată, de altfel, motivul acestei consultări care va avea loc. Și în acest cadru nu vom redeschide directiva privind comerțul să vedem ce trebuie consolidat, cum, uh, Vom ține cont de evoluțiile tehnologice, după care, din nou, evoluțiile tehnologice ale acestor mari actori care pentru noi devin acum uh, o obligație față de toți cetățenii europeni. Domnul Ninisto, de la Verzi, pentru ITRE. Uh, Mulțumesc, domnule președinte și domnule comisar. S-au făcut multe promisiuni, promisiuni astăzi și uh, văzând și uh, documentele Comisiei, constat că există respect pentru cetățenii europeni în această încercare de mm, a fi în fruntea uh, mișcării digitale. Însă aș dori să vă semnalez un element care trebuie avut în vedere și care nu a fost atacat astăzi, și anume legătura între pactul uh, ecologic și agenda digitală. Este important din două puncte de vedere. Agenda digitală, uh, privind uh, modul de colectare a datelor, de folosire a lor, de dezvoltare a tehnologiilor, însă datele și al inteligența artificială pot fi unelte pentru a limita emisiile, iar Europa ar putea să fie în a acestei mișcări de aceea aș dori să intrați puțin în detaliu în acest sens. În ce privește controlul electricității, e nevoie de date industriale care uh, sunt necesare în IMM-uri. Există vreun plan pentru standardizarea acestor date? Pentru a spori interoperabilitatea soluțiilor, pentru a controla distribuția de energie în funcție de nevoi? Uh, o altă întrebare, 1,4% din uh, emisiile la nivel global uh, provin din uh, sectorul IT și cifrele se așteaptă să crească. Există unele soluții pentru limitarea emisiilor în acest sector? folosirea uh, deșeurilor uh, industriale și uh, a reciclării în sectorul digital. În Europa avem șansa de a deveni lideri în acest sens. Ce părere aveți despre acest lucru, conlucrarea dintre agenda digitală și pactul ecologic? Merci. Mulțumesc foarte mult, domnule Ninisto, pentru aceste întrebări importante. E adevărat, e un subiect de importanță fundamentală. Aceste date consumă energie. În momentul în care copiii dumneavoastră merg la cantină sau merg uh, la un uh, restaurant de fast food uh, și fac poze pe ale mâncării, toate aceste, după care trimit aceste poze cum obișnuiesc tinerii să facă în ziua de astăzi, e o centrală, sunt alimentate practic de o centrală nucleară în Europa. Deci uh, se consumă foarte multă energie și trebuie să facem un efort enorm. Putem face progrese la acest capitol, clar. În propunerea noastră, un aspect interesant e că în ceea ce privește platformele, și mai ales platformele industriale, uh, ar trebui să avem un fel de lege Moore, să avem uh, o capacitate dublă și un consum uh, la jumătate al energiei. Deci să multiplicăm randamentul cu 2 și să înjumătățim costurile. Iată ce ar trebui să facem și cu stocarea datelor și cu procesare. Același lucru pentru stocarea în cloud. Uh, Bineînțeles, Pactul Ecologic European ne oferă ambiția, dar există și resursele financiare. E o oportunitate formidabilă pentru Europa, pentru că sunt nevoi pe care le constatăm la nivelul întregii lumi. Gazele cu efect de seră provin la ora actuală mai ales uh, din serviciile de exploatare a datelor, mai degrabă decât uh, din transportul și traficul aerian nu va exista pact ecologic european fără tehnologie și nu vom putea um, exploata datele și tehnologia datelor fără pactul ecologic european. Va fi nevoie să ținem cont de faptul că o parte a investițiilor publice europene merg pe această cale, pentru că nu ne vom atinge obiectivul altfel. Domnul Krasnodrevski, cere ITRE. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, jak wiemy, programy europejskie. Vă mulțumesc, domnule comisar. Până la ora actuală, am pornit întotdeauna de la principiul că divergențele dintre regiuni ar trebui să fie uh, uniformizate, eliminate, mai ales în ce privește dezvoltarea. Sau dacă nu există efect de sinergie. Iată de ce cred eu că noile programe din portofoliul dumneavoastră, inteligența artificială și lucrul, internetul lucrurilor, ar trebui să includă și elemente de politică de coeziune. Ar trebui să sprijinim uh, cercetarea în domeniul transfrontalier și trebuie asigurat de asemenea echilibrul geografic astfel încât uh, politica de investiții în Uniunea Europeană nu este distorsionată. Un raport McKinsey din anul trecut arată că există disparități considerabile între statele membre în ceea ce privește pregătirea pentru a asimila inteligența artificială. Și vreau să știu cum va reacționa Comisia Europeană. Se iau în calcul um, mecanisme de integrare sau nu? Cred că există aici riscuri pe care ar trebui să le evităm, și anume riscul ca după sau drept consecința revoluției digitale să ajungem la o nouă diviziune a Europei. Cred că noile programe ar trebui să țină cont de dimensiunea coeziunii. Vă mulțumesc, domnule Krasnodevski, de, pentru întrebarea dumneavoastră, dar în ce privește răspunsul meu, am să vă spun că um, am și eu nevoie de sprijin, de perspectivă. Am să discut cu colega mea care se ocupă de coeziune, pentru că uh, ea e competentă în materie și, bineînțeles, propunerea dumneavoastră e una excelentă. Sunt idei bune acolo. Și chiar dacă planul pe care îl propunem noi e un plan uh, prin definiție transfrontalier, vizează tot lanțul de producție, integrând toate IMM-urile europene, toate întreprinderile europene. Iată de ce zic eu că e important să începem de la bun început prin um, ce ne permite să avem puterea de calcul partajată și aceasta să fie disponibilă tuturor centrelor universitare din Europa care pot avea acces la, acest, uh, la această putere de calcul. Infrastructura există deja. Iată de ce doresc atât de mult să mă, să mă bazez și să construiesc pe această infrastructură existentă, pentru că va fi în avantajul tuturor, fără a, ca, pentru că în acest fel toate statele să fie implicate, să nu rămână niciunul lăsat deoparte. Je le redis, il s'agira... După cum spuneam, eh, va fi vorba de a crea structuri însoțitoare care să meargă în paralel cu lanțul eh, de valoare și în același timp să oferim eh, pregătirea necesară IMM-urilor. Acest lucru se va petrece în fiecare țară. Fiecare țară va beneficia de aceste structuri însoțitoare la nivel local sau nu numai. Vom oferi această asistență, indiferent de unde se află aceste întreprinderi în Europa, pentru a putea profita de pe urma tehnologiei sau pentru a putea dezvolta tehnologiile create de ei sau pentru a pune în aplicare algoritmi dezvoltați de alții. Trebuie să avem acces la toate bazele comune de date publice anonimizate. Vom favoriza înainte de toate IMM-urile și startup-urile europene. Doamna Data Mazurek, ECR IMCO. Vă mulțumesc, domnule comisar. Deja de luni bune dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră vorbesc de necesitatea revoluției digitale pentru economia europeană. Ați uh, punctat adesea faptul că uh, campionii europeni ar trebui să joace un rol cheie. În același timp, știm că fără un sprijin adecvat pentru IMM-uri, IMM-urile noastre, de altfel, care se află în concurență cu întreprinderi din afara Europei și care luptă cu multe bariere pe piața internă, așadar, fără un sprijin adecvat fă, pentru IMM-uri, această dezbatere nu are niciun sens. Noul program arată că Comisia dorește să abordeze această problemă și îi mulțumesc pentru asta. Vreau însă să abordez problema bunelor proiecte care există deja pe piața internă și care au dat deja roade. Aceste proiecte sprijină IMM-urile care au ambiții considerabile în ce privește noile tehnologii. Există sprijin pentru digitalizarea sectorului public, e vorba de combaterea fraudei fiscale, sprijin pentru Uniunea Vamală și e vorba și despre Pactul Ecologic European. Există un nou program, GovTech, E vorba de un program pentru entitățile de achiziții publice care sprijină digitalizarea. E un program deja folosit în Lituania, Spania, Danemarca sau Polonia, printre altele. E un program care reprezintă um, o plus valoare clară pentru întreaga comunitate, însă nu e folosit peste tot. Întreprinderile europene pot fi inovatoare și poate ar trebui să preluăm această platformă și să folosim, să profităm de pe potențialul, de pe urma potențialului GovTech în noua economie digitală. Dați-le o șansă um, acestor campioni europeni. Mulțumesc! Este o întrebare foarte amplă. Uh, Madame Mazurek, est-ce que c'est une révolution? Je sais pas. Dacă e o revoluție, nu știu, e o evoluție. Eu prefer să folosesc întotdeauna cuvântul evoluție, pentru că e o transformare care merge un pic ca și pactul ecologic european și cumva se va desfășura în următorii 25 de ani. Haide să nu ne amăgim, suntem oameni, învățăm în ritmul nostru, va fi nevoie de o generație, așadar nu, schimbările nu se vor petrece peste noapte în următorii 2 ani. Va fi nevoie de timp, e clar mai ales în ceea ce privește acele aplicații care s-ar putea să aibă consecințe importante. După cum spuneam, în ceea ce privește datele publice, e important ca ele să fie bine clasificate, structurate și um, să poată fi folosite de totalitatea IMM-urilor europene. În continuare, capacitatea de a folosi aceste tehnologii și datele pentru a putea permite serviciilor publice să se îmbunătățească. E un lucru absolut important, bineînțeles. Am tot discutat cu miniștrii din diverse state membre care mi-au spus acum uh, vom începe să folosim aceste date pentru a monitoriza mai bine, de pildă, mm, uh, colectarea impozitelor. Știm că o problemă uh, în țările noastre e frauda fiscală și trebuie să combatem această problemă pentru că bugetele noastre se resimt. E important să avem în acest sens algoritmi mai uh, sofisticați pentru a putea identifica cei vinovați de fraudă. E important așadar să permitem uh, modernizarea acestor instrumente pentru a, modern, pentru a uh, face ca serviciile noastre să funcționeze mai bine. Lucru care e cumva implicit din prezentarea de astăzi, pentru că uh, indiferent de organizație, indiferent de datele pe care le folosește aceasta, întotdeauna are capacitatea de a se moderniza, de a își desfășura activitatea într-un cadru optimizat și, în cele din urmă, administrația publică să ofere un serviciu mai bun concetățenilor noștri. Doamna Elena Cuntura Gue, IMCO. Breton. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Breton doriți să reglementați utilizarea inteligenței artificiale pe baza unei evaluări a gradului de periculozitate, dar aceste evaluări de risc uh, care sunt utile, de altfel, nu conțin o evaluare a anumitor amenințări la adresa libertății indivizilor, libertății individuale, la adresa unor libertăți fundamentale, la adresa drepturilor omului. Dacă nu aveți această metodă de evaluare disponibilă, cum puteți să compensați? În al doilea rând, s-a vorbit despre preocupări legate de utilizarea inteligenței artificiale, mai ales în ce privește recunoașterea facială în spațiile publice. Eu, pe mine mă îngrijorează mai ales utilizarea acestei tehnologii pentru a supraveghea lucrătorii la locul de muncă, pentru că asta ar duce la o exploatare masivă a datelor și acest lucru nu poate fi apărat. Cum veți face pentru a reglementa utilizarea uh, inteligenței artificiale la locuri de muncă, respectând în același timp drepturile și demnitatea lucrătorilor și datele lor cu caracter personal? Apoi, conform datelor Organizației Mondiale a, uh, um, a, a Turismului, Au uh, fost în Europa aproape 200 de milioane de turiști anul trecut. Um, suntem primul, cel mai vizitat continent din lume, este un sector uh, uh, foarte productiv care creează foarte multe locuri de muncă. Știu că turismul este o Uh, prioritate pentru dumneavoastră și ne spuneți că inteligența artificială ar putea să aducă foarte mult potențial în acest domeniu. Cum dorește Comisia să țină cont de sectorul turismului atunci când va fi vorba despre alocarea de fonduri pentru cercetarea în domeniul uh, inteligenței artificiale și big data, pentru că este inevitabil și indispensabil din punct de vedere social? Doamnă Cutura, ați vorbit despre drepturile omului, dar Tocmai aceste valori doresc, dorim să fie verificate, dorim să verificăm compatibilitatea algoritmilor cu acestea. Fie că este vorba despre algoritmi creați aici sau în altă parte, în afară de Europa. Deci, dorim să verificăm și aceste lucruri, printre altele. Multe dintre aceste aspecte Uh, au fost evocate și de dumneavoastră. Uh, este vorba despre verificări exante, dar și în cadrul lanțului pentru a verifica această compatibilitate. Recunoașterea facială. Astăzi ea este controlată în Europa. Nu uh, este autorizată, decât cu câteva excepții, de exemplu, în cazul în care este consimțit acest lucru, de exemplu, date biometrice în aeroporturi, de și toate aceste lucruri sunt încadrate în uh, GDPR. Deci, despre asta vorbeam atunci când spuneam că aceste aplicații uh, trebuie verificate pentru ca ele să nu se ciocnească cu achiul nostru comunita- comunitar. La locul de muncă, recunoașterea facială nu este autorizată, uh, poate în cazuri specifice, atunci când este vorba despre locuri extrem de securizate, uh, Uh, dar, într-adevăr, uh, există și aici reglementări care funcționează și în acest domeniu, trebuie doar să fie uh, transpuse. În ceea ce privește turismul, da, cunosc dinamismul acestui sector, este foarte important pentru, uh, pentru dezvoltarea economică, este cu siguranță un subiect major și este în sine un lanț valorii care propriile sale platforme, care sunt în ascensiune, noi principii uh, și aplicațiile inteligenței artificiale pot să fie foarte importante aici. Repet, ne dăm timp, nu este vorba despre un moratoriu. Uh, procesele care există deja trebuie adaptate, ele funcționează. Mulțumesc, doamna Peleție. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Strategia dumneavoastră dorește să redea încredere în, stra- în, uh, în strategiile digitale și Cornei spunea că prea multă încredere atrage pericol. Într-adevăr, provocarea este foarte mare în acest nou spațiu digital. Încrederea trebuie să fie câștigată, dar ea nu exclude controlul se câștigă încrederea asigurându-ne că aceste platforme respectă drepturile, că plătesc impozite, că nu abuzează de poziția lor ă, dominantă și că nu fac dumping. Este vorba despre o logică a concurenței aici, însă trebuie să ținem cont și de ă, protecția vieții private, de etică și comisia dumneavoastră trebuie să țină cont de aceste lucruri și să-și schimbe logica concurențială. Care sunt angajamentele dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor și um, care este atitudinea Comisiei față de această uh, perspectivă asupra Big Data, ca și cum ar fi noul Eldorado? În domeniul medical, pot să întreb dacă datele medicale vor fi și ele incluse în acest, uh, în acest nou Eldorado? Aș dori să reiau ce a spus colega mea, doamna Contura, în ceea ce privește recunoașterea facială, dar nu e adevărat ce spuneți. Ea este folosită și se dezvoltă. Trebuie să fim uh, vigilenți, așa cum ne îndeamnă și ONG-urile din domeniu. Da, într-adevăr, domeniul digital este plin de ocazii și regret că um, că nu se respectă drepturile lucrătorilor, pentru că oamenii nu vor să devină instrumente pentru algoritm. Mă gândesc aici la uh, șoferii de la Uber sau lucrătorii de la Deliveroo sau, Deliveroo sau de la Amazon. Suntem pentru această nouă strategie, dar trebuie să vă întrebăm care este prețul, drepturile noastre, principiul precauției și a libertății, libertățile noastre. Europenii au nevoie de garanții concrete și transparență. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vroțon! Mulțumesc, doamnă Peleție! În prima parte v-am ascultat și mă întrebam dacă nu cumva erați cu mine când m-am întâlnit cu președintele unei mari întreprinderi din domeniul digital. Pentru că ce a spus dumneavoastră a fost tocmai ce am spus eu lui. Motamo. Sunt uh, perfect aliniat cu ce îmi spuneți și tocmai asta am, am spus astăzi. Impactul pe piață, puterea dominantă, responsabilitățile acestor uh, giganți, responsabilitatea uh, socială. Uh, Și i-am spus acestui președinte că nu tot ce nu este interzis este neapărat permis, pentru că ei mai au și responsabilități în fața societății. Și da, sunt de acord cu dumneavoastră, tocmai pe uh, asta vom lucra uh, în acest Digital Services Act, care urmează să fie prezentat la sfârșitul anului. N-am folosit niciodată acest termen aurul negru. Datele sunt date, în, domeniul sănătății, da, bineînțeles, uh, trebuie ca aceste date să fie anonimizate și trebuie să existe foarte multă precizie aici. Și, de asemenea, sunt uh, alături de dumneavoastră în ceea ce privește uh, folosirea acestor algoritmi care pot să fie cumva antrenați în afara Uniunii, chiar și în domeniul sănătății. Chiar am spus în cadrul colegiului împreună cu ceilalți comisari că trebuie să ne preocupăm de acești algoritmi, inclusiv de aplicabilitatea lor în domeniul medical. Algoritmii sunt și ei uh, formați de către oameni și da, firește, acestea sunt lucruri care sunt destul de dificil de evaluat, mai ales în ceea ce privește aplicarea critică. Am vorbit încă din introducere despre aceste lucruri. Este un subiect foarte important pentru mine și face parte din toate politicile noastre. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următoarea rundă de întrebări. Avem 10 vorbitori, un minut fiecare și îl invit apoi pe domnul comisar să răspundă pe scurt la aceste întrebări. Doamna Eva Maidel. Commissioner, good to have you on this. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, mă bucur că vă aflați alături de noi în această zi importantă. Uneori este un sentiment uh, plăcut să, fii, să faci parte dintr-o instituție europeană. De exemplu, astăzi, pentru că cele trei documente uh, prezentate se ocupă de o problemă care nu, este, nu ține de uh, ieri sau de mâine sau de astăzi, ci se ocupă de o problemă care ne va ține ocupați mai mulți ani. O problemă care ține de viitor, de următorii 10, 20 de ani, poate și mai mult. Economiile noastre trebuie să asigure valori adăugate și mai mari, să găsim soluții ecologice, să dezvoltăm tehnologia pentru un scop. Eu numesc acest lucru reglementare pentru inovare și vă salut pentru acest plan ambițios din partea uh, Comisiei, mai ales în uh, sectorul datelor. O întrebare concretă privind guvernanța utilizării comune a datelor. Până la sfârșitul anului uh, planificați legislație în acest sens. Puteți să ne dați niște detalii? Iar pentru ca aceste um, documente să fie materializate, trebuie ca toate părțile implicate să, să contribuie. Thank you, Chair. And... Doamna Cutajar, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru prezență. Europa are un model uh, unic de economie socială cu care ne mândrim și acest lucru a permis dezvoltarea Uniunii noastre după război. Aceasta uh, încurajează sustenabilitatea și atenția acordată cetățenilor și drepturilor lor. Avem acum ocazia să actualizăm acest model și să ne îndreptăm către o economie uh, a pieței digitale. Domnul Wolf, uh, care s-a ocupat de uh, grupul de reflexie uh, uh în domeniu, But if we want to become a global player and to protect our common pentru a deveni niște jucători globali, trebuie să stabilim niște standarde și să jucăm după ele. În ceea ce privește strategia privind datele, noi în următoarele luni vom putea să analizăm propunerile Comisiei în detaliu, dar în general remarcăm faptul că grupul nostru va avea mare grijă în ceea ce privește dimensiunea socială. Trebuie să avem în vedere egalitatea de gen, uh, persoanele cu disabilități și persoanele vulnerabile. Domnul uh, Vlad Botoș, mulțumesc, domnule uh, comisar, pentru prezență la această reuniune. În ceea ce privește um, directiva, priv, directiva privind comerțul electronic, există reguli și reglementări pe piața internă și știm cine răspunde de siguranța produselor și de uh, respectarea reglementărilor europene. Dar pe piața digitală nu este la fel de clar. Ați spus și dumneavoastră acest lucru în introducere. Nu există cineva uh, care să răspundă de uh, siguranța produsului în uh, acest uh, domeniu vorbim despre uh, produse online, vândute online și care sunt produse în altă țară, în țări terțe. Pe platformele digitale, da, trebuie să existe uh, bune intenții de ambele părți, dar trebuie și reglementat acest domeniu. Aveți în vedere un mecanism clar pentru a stabili răspunderea pentru aceste um, produse vândute online și care provin din țări terțe. Și cât de curând credeți că putem uh, vedea aplicat acest mecanism? Vă mulțumesc, dar vă rog să vă încadrați în timpul acordat, pentru că 20 de colegi trebuie să ia cuvântul. Domnul Arias, un sportiv care se droghează are un avantaj competitiv față de cei care nu. Astăzi, în domeniul digital, se înfruntă Asia, Statele Unite și Europa. Singurul care nu e dopat e Europa. Nici Asia, nici Statele Unite nu reprezintă uh, transparența și uh, confidențialitatea datelor întruchipate și astea le dă un avantaj competitiv. Pentru noi este vorba despre o linie roșie totuși. Este clar că nu avem parte de egalitate de condiții în materie de concurență aici și pentru asta nu putem să fim competitivi și aici trebuie să fim deștepți și să inovăm. Comisia și Parlamentul trebuie, să, Parlamentul trebuie să meargă mână în mână, să vină cu soluții inovatoare, să implicăm IMM-urile, pentru că ele au experiența și know-how-ul tehnologic. Domnule comisar, de la înălțimea valorilor și principiilor pe care le apărăm, trebuie să avem o uniune competitivă, punând în față confidențialitatea și transparența. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Capel. Not here. Uh, we go to Kim. Nu este prezent. Domnul Kim von Sparentag de la IMCO, IMCO Verzi. Mulțumesc! Încă există multe subiecte deschise discuțiilor. Ne bucurăm uh, de faptul că există uh, uh, în plan această legislație privind sectoarele de risc înalt. Care este valoarea adăugată a etichetei uh, privind cele fără risc. Dacă cadrul legal nu se va ocupa corespunzător de risc și nu mai este nevoie de această uh, etichetă sau va fi nevoie de această etichetă privind riscul înalt. Avem o toleranță mică față de risc Uh, în alte sectoare. De ce nu și în uh, sectorul inteligenței, uh, inteligenței artificiale? Merci pour votre présentation. Domnul Capel. Mulțumesc, mulțumesc domnule comisar pentru prezentarea dumneavoastră. Mi-ați confirmat că nu suntem încă acolo unde ar trebui să fim. Încă concurăm cu întreprinderile americane și acum industria chineză încearcă să instaleze 5G în Europa și pune amenințări în materie de securitate cibernetică. Și în Europa, străinii domină sectorul uh, digital. Uniunea Europeană a slăbit și trebuie să ne întrebăm de ce nu avem noi proprii noștri campioni digitali. Astăzi, uh, Boeing, în ciuda regulilor pe care nu le respectă, este cel mai mare uh, uh, producător în domeniul său. Avem nevoie de un Silicon Valley european care să permită statelor și IMM-urilor să prospere. Uh, și trebuie să preluăm leadership-ul în piața digitală. Întrebarea mea este următoarea. Puteți să îmi explicați cum măsurile dumneavoastră vor permite crearea unor astfel de campioni digitali? Mulțumesc mult frumos, doamna Leitau Marche. E un bun dia para nós ter estes documentos tão ricos que vamos com certeza analisar. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste documente fascinante. Un aspect pe care aș dori să-l văd reflectat în această strategie privind inteligența artificială este cum se va punere în aplicare pentru îmbunătățirea serviciilor uh, publice, pentru că multe dintre aceste servicii ar putea să beneficieze de pe urma acestor uh, tehnologii. Putem astfel să uh, consolidăm încrederea cetățenilor în aceste servicii. Iată întrebarea. Aceste date ar putea fi valorificate dacă filtrăm datele din sectoarele sectorul public. Ce strategie aveți ca să vă asigurați de acest lucru pentru ca aceste servicii publice să poată folosi datele din sectorul uh, privat? Mai am 10 secunde, deci încă o întrebare. Nu este nevoie să răspundeți astăzi, dar credeți că strategia de consimțământ care nu este automată, uh, nu se aplică automat și la platformele uh, online? Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar, mulțumesc pentru aceste trei uh, inițiative care vor uh, reprezenta, reprezenta baza dezvoltării digitale în viitor. În ceea ce privește computarea avansată, noi trebuie să consolidăm spațiul de date european și piața unică a datelor. Pentru acest lucru trebuie să investim în infrastructură. Iată întrebarea la obiect. Avem deja o capacitate um, uh, privată și uh, publică în materie de cloud. Nu este nevoie să avem un uh, cloud european construit de la zero. Deci, poate Comisia să accelereze înființarea unei uh, piețe a serviciilor cloud, care nu este prevăzută decât până în al doilea trimestru din 2022 și Iată cuvintele Comisiei. Diferența între succes și eșec în următorii 5 ani uh, se vor reflecta în uh, următoarele uh, decenii. Mulțumesc! Monsieur Breton, Doamna Tegrud, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste idei ambițioase. Uh, sigur că încă sunt la nivel macro, sunt uh, niște intenții de a elabora legislație în domeniu. Comisia a înțeles că legislația strictă în materie de date a adus multe dezavantaje unor, unor industrii și se încearcă acum uh, soluții fără a renunța la standardele înalte eu mă tem că se, este vorba de multe reglementări și multă administrație și mai puțin uh, de sprijinirea inovațiilor necesare. Există o concurență acerbă pe plan uh, mondial și uh, abordarea liberă a Americii a fost, foarte, a fost de mare succes. Doar 12 dintre uh, firmele importante uh, din uh, domeniul și au sediul în Europa. Cum ne asigurați că aceasta este calea de urmat dacă nu uh, doriți să învețați de la modelele cele mai uh, de succes. Doamna Claudia Gamon, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc domnule comisar pentru prezentarea inițiativelor dumneavoastră de astăzi. Mă bucur foarte mult că ați vorbit despre securitatea cibernetică. Ați fost la conferința pentru securitate de la München, v-am văzut acolo și pentru că Mi se pare că sistemul de securitate nu include încă securitatea cibernetică într-o abordare holistică. Deci este binevenită această strategie. Un dosar pe care îl avem la ITRE este cel legat de Centrul de Competențe în materie de securitate cibernetică. Deci, cum va fi inclus aspectul cercetării în strategia dumneavoastră? Considerați că acest centru de competență este o măsură potrivită în acest sens și cum se potrivește el în strategia dumneavoastră? Și în acest domeniu este foarte greu să păstrăm, să ținem pasul cu evoluțiile tehnologice. Cum putem să contracarăm această, uh, această dificultate? Mulțumesc, domnule comisar foarte multe întrebări și nu aveți decât 5 minute la dispoziție, dacă se poate. 2 minute tot à l'heure maintenant. Deosebit de generos, adică nu aveam decât 2 minute la dispoziție, acum am 5. Da, e adevărat, au fost mai multe întrebări, da, nu mi-a, n-am, nu mi-a trecut acest lucru, uh, n-am trecut acest lucru cu vederea. Revin la un lucru important în ceea ce privește guvernanța și partajarea datelor. E clar că ne vom confrunta cu un volum important de date, așa că înainte de toate trebuie să introducem o structură de guvernanță. Putem face acest lucru la nivel orizontal în ce privește folosirea datelor. Cuvântul cheie interoperabilitate, folosire, partajare, anonimizare, bineînțeles, reutilizare. Uh, Ideea e de a crea un cadru orizontal european, bineînțeles, uh, după care să ținem cont de trăsăturile specifice sectoriale. Să creăm centre țintite, așa vom lucra, fiecare va avea dinamica proprie. După care în 2021 să avem un act uh, care să reglementeze folosirea datelor și felul în care acestea sunt folosite de către întreprinderi și autoritățile publice. Acestea uh, sunt elementele pentru Data Act. Mm, avem deja un obiectiv clar, calendarul e stabilit, iată aspectele cheie de care mulți uh, au vorbit, cel al guvernanței. Mi s-a adresat în repetate rânduri uh, întrebarea referitoare la dimensiunea socială, cea referitoare la egalitatea de gen, sunt uh, aspecte esențiale, ușor de tratat, uh, pornind de la premisa că știm cu toții ce vrem. Putem uh, structura arhitectura astfel încât toate acestea să fie luate în calcul de algoritmi. Consumatorul și protecția acestuia există deja reguli în acest sens – care vor fi integrate, bineînțeles, bine, dar ele trebuie și modernizate cu ajutorul acestor algoritmi. De pildă, astăzi, când cumpărați uh, o jucărie, există deja norme clar dacă respectiva jucărie conține algoritmi, are anumite funcții, toate acestea, bineînțeles, trebuie să respecte anumite norme pentru a putea intra în Uniunea Europeană. Cunosc foarte bine situația, credeți-mă. Rămâne de văzut uh, cum putem să modernizăm aceste reguli, dacă se poate. Întrebări referitoare la transparență, Statele Unite, China. Vă repet, strategia pentru date va ține cont de tot ce am putut constata în urma folosirii datelor cu caracter personal care au contribuit la crearea acestor giganți, mai ales în ceea ce privește datele personale. Mulți ar dori să folosească, să profite de această situație de, de-a dreptul de monopol pentru a pătrunde în uh, domeniul datelor industriale. E cu totul altceva. Am să vă dau un exemplu. O întreprindere precum uh, cea cunoscută care are între 35.000 și 40.000 de angajați de inginerie, o întreprindere pe care uh, de, a cărei categorie o cunosc foarte bine, sunt asemănătoare. Vorbim de 35-40 de mii de ingineri. Aceeași calitate de ingineri, credeți-mă, eu cunosc uh, întreaga gamă. E important să avem uh, și uh, capacitate. Avem deja întreprinderi puternice în Europa și trebuie să le oferim acestora posibilitatea de a merge mai departe, dându-le acces la datele industriale. Văd că timpul trece, poate că vom mai avea ocazia să revenim la subiect. Câteva comentarii referitoare la cibersecuritate foarte importantă. Europa Digitală și Orizont vor fi mobilizate în ceea ce privește inovare. Bineînțeles, nu vom copia tot ce fac prietenii noștri americani. Avem un contract important de 10 miliarde de dolari pe 10 ani și știu că uh, ei uh, se luptă pentru că în 10 ani ei uh, vor putea instala aceste platforme industriale pe care noi le producem deja în 2 ani, pentru că ei nu au capacitatea critică necesară. Există lucruri bune și mai puțin bune, iar noi astăzi suntem conștienți cât se poate de mult la comisie și, și ar fi important ca și dumneavoastră uh, să fiți pătrunși de, pătrunși de acest mesaj, un mesaj al realității. E important să um, colaborăm, să luptăm împreună și să nu dăm dovadă de naivitate, mai ales în fața celor care spun că Europa a pierdut războiul. Nu, n-am pierdut nici măcar lupta în ce privește reglementarea domeniului industrial, reglementarea exante acestor platforme. Vom uh, lupta împreună și haideți să creăm cel mai bun cadru, pentru că, după cum spuneam, e o inițiativă comună cea pe care o propunem uh, în următoarele luni și în următorii ani. Mulțumesc, domnule comisar, uh, putem depăși un pic ora 6 și vreau să le mulțumesc interpreților uh, pentru acest lucru, doar dacă următorii 10 vorbitori se încadrează în limita lor de un minut. Doamna Plencova. Thank you, Commissioner Breton. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc și uh, domnului uh, Breton pentru prezentare. Cred că suntem de acord privind beneficiile aduse de aceste noi tehnologii, dar, cum spuneați și dumneavoastră, trebuie să ne asigurăm că există și siguranța cibernetică necesară. Există niște competențe mixte, cum ar fi pe, în domeniul uh, cloud. Cum uh, vedeți interacțiunea cu DigiFisma și cu uh, domnul uh, Dubrovski și există vreo propunere de politici pe care doriți să ne o comunicați? Comisia uh, planifică să revizuiască directiva, directiva Uh, cum vă veți ocupa de problema armonizării în ceea ce privește obligațiile autorităților naționale și de operatorii serviciilor? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Cluni, Clun. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule comisar. În ceea ce privește Accesul la date anonimizate, acest lucru este foarte important. Ați vorbit despre încurajarea uh, statului de drept, uh, un spațiu comun european de date care trebuie sprijinit prin uh, fonduri europene și ați subliniat importanța acestor fonduri. Aceste plan, platforme, de cine vor fi administrate? Cine se ocupă de localizarea datelor? V-ați referit la uh, protejarea drepturilor consumatorilor în domeniul uh, inteligenței artificiale. Există o serie de dispoziții legale în acest sens, inclusiv uh, DCPR. Sunt suficiente pentru a uh, preveni riscurile pentru consumatori? Deci aveți în vizor acest lucru? Mi? Mulțumesc, doamna, uh, domnul de la Misia, mersi pentru cette... Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc pentru această prezentare. Multe lucruri au fost deja spuse și o să mă opresc asupra unui aspect. Am primit mesajul dumneavoastră optimist cu entuziasm. A spus că n-am pierdut bătălia tehnologică. Mulți cetățeni consideră însă că uh, viitorul este creat în altă parte și nu în Europa. Ce putem face noi pentru a scrie istoria aici, în Europa, și nu să urlăm, urmăm ce este scris de alții? O să mă refer la 5G. Este vorba despre o nouă arhitectură. Cum putem face astfel încât să avem mijloacele să construim campioni europeni în materie de 5G? Cum putem să uh, revizuim mai ales politica concurenței și cum putem să găsim un echilibru între dorința de a rămâne competitiv și dorința de a uh, oferi consumatorilor cea mai bune, cele mai bune produse. Nu o să știm, nu o să vorbim acum despre cine e vorba, dar uh, știm cu toții uh, toate aceste nume. Aș dori să aflu perspectiva dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Stovalieri. Comisario. Domnule comisar, Faptul că avem la dispoziție noi tehnologii care ne permit să culegem date referitor la aproape fiecare cetățean este o șansă enormă, dar în același timp reprezintă și un potențial risc. Avem exemple clare din uh, țările de din afara Uniunii Europene care ar trebui să ne pună pe gânduri referitor la riscurile privind siguranța cetățenilor dacă ar fi ca Europa să meargă pe mâna instrumentelor tehnologice exclusiv străine. Cred că Europa ar trebui să sprijine între întreprinderile noastre din sector, sprijinind tehnologii și standarde autonome, pentru ca în acest fel Europa să nu cadă în mâinile unui autoritarism străin tehnologic. Iată de ce, după părerea mea, IMM-urile ar putea să joace aici un rol crucial. Cu toate acestea, ieri la ITRE am constatat că până în ziua de astăzi IMM-urile uh, au cu greu acces la fondurile europene, așa că vreau să știu ce va face Comisia Europeană concret pentru a permite un acces uh, mai ușor la aceste fonduri pentru a permite cercetarea și dezvoltarea în acest sector. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Boselager. Um, the Commissioner, thank you for coming again. Uh, first, I will... Mulțumesc! Uh, să nu vorbim uh, despre questions really from an SME perspective. Um, so... Vorbim despre petrolul uh, datelor, pentru că atunci uh, toți vor uh, ține de această resursă. Atunci când a venit GDPR-ul, eu prevedeam acest lucru, dar nu știam cum să ajung în situația de conformitate fără a plăti scump avocații. Cum le veți ajuta pe IMM-uri să se conformeze noilor standarde. În ceea ce vrește suveranitatea și uh, competitivitatea, cred că din perfect perspectiva IMM-urilor, dacă vreau să uh, mă asigur de deschiderea unei piețe, uh, unui cloud și să mă asigur de bunele servicii, de ce trebuie să construim o uh, infrastructură uh, federală? Mulțumesc, uh, doamna Lopez. Comisar, eu căria. Mulțumesc, domnule comisar. O să vă adresez o întrebare legată de platforme și legătura lor cu piața internă. într un din documentele dumneavoastră se făcea aluzie la produsele ilicite care intră pe piața noastră și cum putem să prevenim acest lucru și de ce instrumente avem nevoie pentru a uh, uh, combate acest fenomen al uh, produselor ilicite sau chiar contrafăcute care intră pe piața noastră și cum ne putem asigura în practică că regulile pieței unice se aplică produselor online, nu doar celor offline, ci piețelor tradiționale. Vă mulțumesc! Domnul Bompar. Mulțumesc! Bună ziua, domnule Breton! Vă mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră deosebit de interesantă. Ați uh, reliefat importanța pe care a căpătat-o sectorul digital în societatea noastră și asta datorită um, autonomiei și infrastructurii. Este, tehnologia este importantă pentru a asigura autonomia noastră și pentru a ne apăra în fața tentativelor externe de destabilizare. Din păcate, nu putem asigura această autonomie. Uh, astăzi. De pildă, cablurile submarine care trec din, uh, care din Marea Britanie merg spre Statele Unite, conform celor relevate de domnul Snowden, fac parte dintr-un proiect de spionaj. Așa că vă întreb, aveți intenția unei cablări submarine a Uniunii Europene? În continuare, trebuie să ne asigurăm că păstrăm controlul asupra unor uh, întreprinderi strategice precum Alcatel sau Nokia cum ne putem uh, proteja în fața comportamentului prădător al întreprinderilor străine. În continuare, veți lua în calcul deschiderea de centre de date în Europa, nu în Silicon Valley. Domnul Flegă. Hvala, hvala predsjedniče. U novom, naime, prijedlogu proračuna za razdoblje od 21. do... Avem o nouă propunere de buget și am constatat că, în ceea ce privește programul Europa Digitală, S-au uh, făcut uh, reduceri, s-au făcut tăieri la buget, nu s-a ținut cont de prioritățile digitale pentru uh, pentru prioritățile Europei pentru noua era digitală. Fără finanțare nu putem fi competitivi, avem giganți tehnologici dincolo de Atlantic. Europa are un potențial enorm în ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale și ar putea să fie um, un lider în robotică. Așa că vă întreb, pe de o parte avem mai puțină finanțare atunci, cum crede Comisia că poate dezvolta un cadru european, poate crea un cadru normativ pentru dezvoltarea inteligenței artificiale care să reunească cele trei competențe, răspunderea, excelența tehnologică și competența. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Doamna Tun. Mm. mulțumesc. Domnule comisar, ajungem la finele reuniunii și vreau să profit de ocazie să vă spun că experiența dumneavoastră și pasiunea pe care o dovediți pentru piața unică este de mare valoare pentru noi. Această carte albă privind inteligența artificială demonstrează de asemenea că noi vom conlucra foarte bine în anii care vin. Însă, în comunicarea privind uh, viitorul digital al Europei, există un uh, element care uh, lipsește, și anume geoblocking. Asta înseamnă că nu există o intenție a Comisiei de revizuire a acestui regulament, pentru că dacă așa este situația, sunt dezamăgită. Dacă Există o intenție a Comisiei să raporteze Parlamentului uh, pe această chestiune până la 31 martie. Regulamentul existent nu este de ajutor consumatorului în ceea ce privește accesarea conținutului digital. Vreau să mă asigur că aveți intenția dumneavoastră să schimbați această situație în, uh, în curând. Vă mulțumesc, domnul uh, Tarksinski. Skupina tradičně podporuje silný jednotný trh bez vnitřních překážek. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Um, ne dorim o mai mare deschidere față de piețele externe. Strategia pentru date spune că în spațiul european vor fi procesate și mai multe date. Dar mă întreb oare, prin această localizare severă nu creăm cumva o problemă uh, în ceea ce privește viitoarele reacții internaționale? Unde veți căuta acest echilibru între această abordare închisă și abordarea deschisă în ce privește fluxurile de date între Europa și restul lumii? Vă mulțumesc! Monsieur Breton, vous avez 5 minutes. Domnule Breton, aveți 5 minute la dispoziție ca să răspundeți și ca să trageți și concluziile. Pentru amândouă 5 minute, doamnă președintă, bun. Așa vom face. Foarte bine. O să încep întâi cu concluzia. Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte bogată. O să vă revăd și individual, individual astfel încât să aprofundăm, pentru că materia este uh, vastă, cât se poate de bogată și vă asigur că uh, o voi face cu, atâta, cu toată plăcerea cu care am făcut-o și în această dupămasă. Câteva elemente foarte rapid. În ceea ce privește FISMA și uh, întrebarea legată de DigiConnect. Da, am înțeles uh, punctul cu uh, finanțele. Deja direcțiile generale ale Comisiei lucrează pe această chestiune. Uh, apoi, blockchain, inteligența artificială, da, într-adevăr, și tehnologia cuantică sunt uh, uh, Uh, există, de asemenea, cumpărători foarte importanți în domeniul finanțelor în ceea ce privește simulatoarele cuantice. Geoblocarea, doamna Tun. Da, știu că este un subiect foarte drag, nu am uitat de el. Uh, este un subiect prioritar pentru mine. Și uh, comisia și-a luat un angajament, vă asigur. Nu m-am răzgândit. În ceea ce privește aplicațiile de risc înalt. Păi, da, consultațiile trebuie să se uh, prelungească tocmai din motivele pe care le-ați uh, expus dumneavoastră, pentru că trebuie să vedem ce înseamnă grad de risc înalt și ce înseamnă miză majoră. Vorbeam despre jucăriile copiilor mai devreme. Da, după părerea mea, este vorba de un risc crescut aici regulile cu privire la securitate și responsabilitate, ele trebuie să fie aplicate deja sau extinse, să vedem cum. Un aspect legat de autonomie, strategie și rețele. Acum câțiva ani, foarte mulți, lucram pentru un uh, operator de telefonie, toată lumea Ehm, mă sfătuia să vând uh, acele, uh, acele date. Nu, eu am spus că este uh, un uh, eh, achii strategic pentru Europa, deci tocmai de aceea eu am refuzat să fac acest lucru toc și tocmai de aceea astăzi avem instrumentele necesare în Europa. În ceea ce privește centrul pentru date, îmi doresc ca datele industriale să fie stocate, procesate în Europa în număr din ce în ce mai mare și tocmai de ce am propus uh, această strategie. Asta nu înseamnă că nu suntem într-o lume deschisă, că nu respectăm regulile OMC și acordurile cu partenerii noștri, dar avem și noi regulile noastre și pentru noi, trebuie, pentru mine este important să impunem foarte clar aceste reguli, să fie foarte clare și uh, să respectăm în același timp uh, acordurile. Nu e vorba despre protecționism, uh, există pur și simplu aplicații care sunt de risc înalt. S-a văzut și în cazul 5G, domnule Belami, este foarte clar. Trebuie să vedem dacă furnizorul respectiv reprezintă un risc sau nu și dacă nu, poate să, să exploateze pe, pe teritoriul uh, nostru uh, și să ofere date industriilor care vor folosi aceste date. Deci um, este Uh, și deja vorbim despre această productivitate și uh, am vorbit și cu colegii din colegiu. Privim, uh, deci, în ansamblu aceste evoluții din lumea digitală. Foarte multe întrebări cu privire la IMM-uri, cred că le-am explicat deja foarte bine. Ele trebuie să profite foarte mult de această nouă legislație mai ales în ce privește punerea în aplicare a structurilor de guvernanță, în cele din urmă întrebări legitime legate de produsele ilicite. Da, într-adevăr, ne gândim foarte mult la aceste platforme care vând produse contrafăcute sau chiar ilicite și ele sunt uh, prezente în ceea ce privește reglementarea ex ante Um, este răspunderea mea să uh, mă ocup de piața unică și să nu intre produse periculoase pe piața unică. Vă mulțumesc astfel, doamnă președinte, acestea au fost și răspunsurile și concluziile mele. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Colegi, for, uh, for the applause. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru aplauze. Ați prezentat una dintre principalele priorități pentru această legislatură, masterplanul digital. Deci, uh, două uh, priorități. Uh, avem nevoie de o industrie puternică cu reguli coerente. Este important ca după această comunicare să lucrăm împreună, domnule comisar. Parlamentul, statele membre și Comisia împreună trebuie să creeze un mediu în care industriile noastre să poată să se dezvolte și să fie competitiv pe plan global. Deci așteptăm cu interes următorii pași transformarea digitală este de uh, inevitabilă și trebuie de aceea să depunem eforturi împreună pentru ca aceste șanse să fie valorificate la maxim. Vă mulțumesc!